la 5, punctele 5, 6 și 7, în primul rând, avem uh, trei proiecte de aviz care vor fi discutate mâine după punctul 17. Mm, punctul 10 uh, avem aici uh, două documente T114, T115, la punctul 16, uh, unde avem uh, avizul doamnei Nibler, îl vom discuta mâine după comunicările președintelui. Și înainte de a continua, dau uh, colegul cuvântul colegei mele. Bună ziua! În legătură cu punctul 10 de pe ordinea de zi, uh, votul T331 și aș dori să amânăm uh, acest lucru pe mâine, dacă se poate. Se opune cineva? Dacă nu, putem să acceptăm această solicitare. Punctul 17, Avizul proiectul de aviz al doamnei Berend, în legătură cu cadrul financiar multianual, care... A, ah, mă scuzați, punctul 10, deci se amână pentru mâine, dar nu am stabilit exact când mâine. După vot. De asemenea, în legătură cu votul, avem deja această tradiție, dar doresc totuși să vă reamintesc să vă aduceți cartelele de vot. Bun. Și uh, iarăși, mâine după amiază, în ceea ce privește dreptul comercial european, va, ședința se va ține în ASP 5E, o audiere, da? Deci mâine după amiază. Acestea au fost uh, comentariile și acum vă propun să trecem mai departe. Și reprezentantul, avem alături de noi reprezentantul Agenției pentru Drepturi uh, uh, Fundamentale la cererea Comisiei care a întocmit un raport pe această temă a parteneriatelor înregistrate și uh, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și raportoarei, uh, doamna Tain, pentru că a consultat agenția în legătură cu această chestiune a parteneriatelor înregistrate. Doresc în primul rând să vă fac o actualizare o informare cu privire la numărul de state membre eh, și care figurează în textul avizului eh, este numărul 5, ceea ce nu este corect. Pentru că de acum trei zile și Danemarca eh, a aparține acestui grup care înregistrează parteneriatele înregistrate pentru hotărârile judecătorești. Statele membre pot uh, alege dreptul matrimonial, conform articolului 16 și 18, dar această propunere nu permite alegerea uh, dreptului. La articolul 15 se vorbește despre statele în care parteneriatul a fost înregistrat ca fiind uh, singurul drept care se poate aplica acestor parteneriate înregistrate. În ceea ce privește această diferență de tratament, s-a solicitat uh, avizul agenției. Problema apare în momentul în care această propunere încalcă principiul egalității, articolul 20 din Carta Drepturilor Fundamentale și principiul nediscriminării conform articolului 21 din Cartă. E, pentru a răspunde la aceste întrebări, în primul rând trebuie să observăm că diferența de tratament sugerată de către cele două proiecte de regulament este importantă, într-adevăr. Așadar, propunerea referitoare la proprietatea matrimonială subliniază dreptul soților de a alege dreptul aplicabil și, în special, de a alege dreptul statului membru de reședință, care facilitează gestionarea proprietăților, care permite soților să facă ca regimul juridic care guvernează proprietatea să fie în conformitate cu viața pe care o au și care să servească intereselor liberei circulații. Dar dacă o astfel de opțiune este importantă pentru soț, atunci de ce nu se acordă acest lucru și partenerilor înregistrați? În plus, trebuie să observăm că tratamentul mai puțin favorabil oferit uh, și prevăzut în articolul 15 din propunere cu privire la drepturile privind proprietatea în cadrul partenerilor înregistrați afectează anumite grupuri de persoane mai mult decât altele. Căsătoria, cu obligațiile sale mai severe și mai persistente asupra partenerilor are o consecințe relativ mai puternice asupra vieții private. Și de aici uh, aceste dezavantaje care decurg din uh, tratamentul diferențiat pentru persoanele care, deși optează pentru recunoaștere oficială a parteneriatului lor, uh, atașează o importanță um, considerabilă dorinței lor de a-și trăi viața cu uh, maximă autonomie. De asemenea, uh, în 10 state membre, parteneriatele înregistrate sunt singura opțiune uh, disponibilă pentru cuplurile de același sex care doresc să-și oficializeze legătura. Aceste exemple demonstrează faptul că acest tratament diferențiat propus este important și poate să conducă la o discriminare indirectă împotriva acestor persoane. De aici apare întrebarea dacă acest tratament diferențiat poate fi justificat. Și în acest context trebuie să vă reamintesc că Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg a subliniat asemănarea esențială care există între căsătorie și parteneriatul civil ca relații recunoscute legal. Aceeași instanță uh, consideră că uh, diferențele Uh, de tratament necesită temeiuri foarte serioase. Prin urmare, legiuitorul european trebuie să justifice acest tratament diferențiat și povara lui în acest respect, în această privință crește. Care sunt argumentele? În primul rând e vorba de diferența dintre legislația statelor membre care uh, prevăd de parteneriatele registrate. În al doilea rând se susține că cerința ca consecințele privind proprietatea ale acestor parteneriate registrate să fie întotdeauna reglementate de dreptul statului de înregistrare în conformitate cu dreptul statelor membre privind parteneriatul înregistrat. Și în al treilea rând se subliniază că nu toate statele membre recunosc parteneriatele înregistrate și prin urmare Uh, alegerea dreptului aplicabil nu este același pentru cuplurile căsătorite și cuplurile care au o relație de parteneriat înregistrat. E bine, o să abordez aceste argumente pe rând. Ceea ce pare într-adevăr să susțină tratamentul diferențiat analizat este faptul că, deși există într-o care măsură o noțiune comună a căsătoriei în toate statele membre, parteneriatele înregistrate diferă foarte mult în ceea ce privește principiile lor călăuzitoare. Și asta pare să pledeze în favoarea abordării parteneriatului în spiritul uh, uh, dreptului, permițând în același timp mai multă flexibilitate și uh, tranziția spre căsătorie. Trebuie totuși să ne amintim că proiectele de regulament în chestiune nu se leagă de dispozițiile legale care alcătuiesc căsătoria și parteneriatele înregistrate, ci numai despre dreptul de proprietate legate de aceste instituții. Prin urmare, când vorbim despre regimul uh, proprietății uh, matrimoniale, dreptul statelor membre nu este același și diferă foarte mult. Și există o majoritate de sisteme juridice bazate pe proprietatea comună a soților, dar există și alte legislații reglementate de principiul separării proprietății. Din motive întemeiate, eh, propunerea arată că apar dificultăți practice legate de aceste disparități foarte mari între eh, drept, eh, normele dreptului material pentru a sublinia nevoia de a adopta un cadru comun legal pentru dreptul de proprietate. Dar atunci acest lucru de ce nu s-ar aplica și parteneriatelor înregistrate? E, în, în această idee putem arăta că exact diferențele dintre uh, legile naționale ale acelor state membre care prevăd parteneriatele înregistrate sunt cele care creează, în primul rând, nevoia de a crea un instrument juridic ordonat și care dă mai multă pondere și mai multă greutate acestei chestiuni a alegerii dreptului aplicabil. Cel de-al doilea argument susține că statele membre Uh, și uh, legislațiile lor privind uh, parteneriatele registrate nu oferă partenerilor opțiunea de a-și alege dreptul aplicabil altul decât statul, a statului de înregistrare. În timp ce dreptul național uh, răspunde unor uh, cereri speciale de integrare europeană, precum promovarea liberei circulații și respectarea drepturilor fundamentale a cetățenilor europeni. Dar, în plus, există dovezi suficiente pentru a contesta ipoteza că statele membre exclud opțiunea de parteneriate înregistrate, care optează pentru un alt drept decât cel al statului de înregistrare. Și, în acest sens, opinia agenției se referă la situația din Austria, din țările de jos și din Suedia, unde parteneriatele înregistrate oferă, de fapt, o astfel de alegere. Cu aceste eh, exemple, afirmația generală că statele membre nu garantează partenerilor înregistrați dreptul de a-și alege dreptul aplicabil Uh, pare mai puțin adecvat uh, ca temei al unei argumentații. Cel al treilea argument se referă la tratamentul diferențiat și se bazează pe faptul că, deși toate, toate statele membre au uh, un cod al familiei, acest lucru nu se întâmplă și cu parteneriatele înregistrate. Este adevărat. Prin urmare, parteneriatele registrate trebuie să fie reduse la acele state membre care au aceste instituții. Dar chiar și o astfel uh, de uh, restrângere limitată nu trebuie uh, refuzată. Limitările necesare la acestor regime care se leagă de dispozițiile privind stabilirea parteneriatelor înregistrate nu se pretează argumentul în favoarea lipsirii partenerilor înregistrați de dreptul de a alege între uh, legile aplicabile. Pe baza constatărilor și acestor considerațiuni, opinia agenției este următoarea, că refuzarea dreptului de a alege ar necesita justificații care nu pot fi deduse din temeiurile date în propunere. Prin urmare, excluderea alegerii dreptului aplicabil nu apare să fie în conformitate cu principiul egalității stipulat la articolul 20 din carte. În concluzie, putem spune că Uh, interzicerea discriminării din articolul 21 din cartă ar interzice un tratament favorabil cuplurilor căsătorite, dar dezavantajează persoanele care optează pentru parteneriate înregistrate, deoarece asta este o chestiune de opinie politică și care acordă importanță vieții private și vieții de familie cu autonomia maximă. De asemenea, având în vedere că în multe state membre instituția parteneriatului înregistrat este singura opțiune disponibilă pentru cuplurile de același sex, un astfel de tratament diferențiat poate să constituie o discriminare indirectă din motive de orientare sexuală. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult. Doamna Tain, raportoarea, dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc. Doresc, în primul rând, să uh, mulțumesc reprezentantului agenției pentru acest uh, raport și pentru acest aviz și care nu face decât să confirme părerea noastră că există într-adevăr discriminare. Sigur că nu este foarte ușor să evaluez toate aceste lucruri la prima vedere. Vreau însă să uh, vă spun că nu ați analizat uh, dacă este o idee bună sau nu să avem astfel de uh, regulamente. Nu o să abordăm acum această chestiune, deși Comisia a lăsat această problemă deschisă dar, de la bun început, Comisia a arătat că atunci când vorbim despre statele membre individuale, parteneriatele înregistrate sunt în continuare diferite în ceea ce privește efectele juridice pe care le produc. A fost la festivalul din Strada Mod din Berlin și sigur că datorită vremii proaste uh, doar 300 de mii de persoane au, uh, și-au făcut apariția, dar totuși această cifră demonstrează faptul că există foarte multe persoane care sunt interesate de această chestiune. Din experiența mea juridică pot să vă spun că persoanele uh, vizate sunt foarte conștiente de drepturile lor, sunt foarte bine informate, mai mult decât, uh, să spunem, persoana uh, Uh, de rând, tocmai pentru că sunt supuse unei discriminări. De aceea, își doresc foarte mult să se permită alegerea dreptului aplicabil în ceea ce privește drepturile patrimoniale. În ceea ce privește modificarea regulamentului, știu foarte bine că celelalte condiții se referă la amendamente în acest sens, adică pledând pentru alegerea dreptului aplicabil. Nu am rezolvat uh, problema datorită faptului uh, legată de faptul că uh, anumite cupluri și-au înregistrat relația în mai multe state membre, cunosc câteva astfel de cazuri și cu ocazia înregistrării nu s-a pus întrebarea dacă parteneriatul a fost sau nu înregistrat într-un alt stat membru. Și cred că această problemă este uh, o problemă de nivel internațional până la urmă. Deci persoane, cupluri, care își înregistrează parteneriatul în mai multe drepturi, în speranța de a obține o mai bună recunoaștere a drepturilor lor. Lucru care este deosebit de important poate chiar mai important decât pentru cuplurile căsătorite. Vom uh, prezenta proiectul de raport înainte de vacanța de vară și sperăm că pe parcursul președinției cipriote vom reuși să progresăm mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Tain. Domnul Speroni a cerut cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. și mulțumesc uh, tuturor celor care au redactat acest aviz, care este un aviz și nu o hotărâre a curții. Dar este un aviz uh, important și nu pot decât să mă alătur deciziei uh, raportoarei care ne arată exact despre ce este vorba. Nu este vorba de un aviz obligatoriu din punct de vedere juridic, de aceea cred că atunci când uh, vom vota amendamentele ne vom putea explica, exprima poziții uh, eventual divergente. E, ca o provocare, dacă doriți, aș vrea să pun o întrebare e, uh, domnului care a prezentat acest aviz. Sigur că nu e obligat să-mi răspundă, dar totuși eu vreau să pun această întrebare. Deci vorbim despre cazuri de discriminare din uh, motive de orientare sexuală, dar pornim de la un principiu fundamental. Și anume că, indiferent că vorbim de un parteneriat înregistrat sau de o căsătorie, în toate situațiile avem două persoane în cauză și nu mai multe. Din mm, motive religioase sau de orientare sexuală, poate că unii ar prefera să fie vorba de trei sau de patru persoane. De aceea cred că este vorba să ne limităm la două persoane. Și atunci celelalte cazuri pot fi considerate un fel de discriminare, nu? Mulțumesc. Într-adevăr, această întrebare este o provocare Și acum uh, o să invit uh, reprezentanta Comisiei să intervină. Vă rog. Thank you uh, uh, very much. Uh... Mulțumesc frumos. Mulțumim Agenției uh, pentru Drepturi Fundamentale pentru avizul lor și am luat notă despre faptul că se consideră că nu există o justificare uh, adecvată sau nu s-au prezentat în mod clar motivele pentru care Comisia a ales să aibă un uh, factor de legătură pentru dreptul uh, aplicabil, și anume acela al țării în care a fost înregistrat parteneriatul. Prin urmare, eu aș vrea să vin acum cu o justificare și să vă explic de ce a ales Comisia să procedeze așa. Mai întâi vă reamintim obiectivul propunerii noastre. Este o propunere privind uh, recunoașterea reciprocă a um, sentințelor în ceea ce privește proprietatea în parteneriatele um, înregistrate. Deci ne referim la dispute uh, vis-a-vis -vis de consecințele în ceea ce privește dreptul proprietății nu vorbim despre recunoașterea parteneriatelor în alte state membre, ci despre recunoașterea reciprocă a deciziilor uh, judecătorești. Aceasta este ultima măsură a programului de recunoaștere reciprocă ce datează din anul 2000 și acolo veți vedea că a fost un proces uh, care a reprezentat o provocare pentru toată lumea. Uh, fiindcă tocmai am uh, finalizat uh, etapa referitoare la succesiuni și mulțumim Parlamentului pentru ajutorul acordat în acest dosar. Aici mai lipsește ceva, drept, uh, normele de drept privat internațional în ceea ce privește consecințele în domeniul de proprietate al parteneriatelor înregistrate și al căsătoriilor. Pentru a recunoaște o sentință judecătorească dintr-un alt stat, ei trebuie să știe pe ce um, text legislativ s-a bazat respectiva sentință sau decizie. Și situația diferă în ceea ce privește parteneriatele înregistrate și căsătoriile pentru a avea această recunoaștere a sentințelor. Și vis-a-vis -vis de discriminare, după cum a spus foarte bine reprezentantul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, noi considerăm că există o diferență, fiindcă avem norme uh, în general, doar în jumătate din statele membre, iar în restul nu există norme privind dreptul aplicabil. De aceea este dificil să găsești acord folosind o singură normă. În al doilea rând, în mod normal, în instrumentele de drept privat internațional încercăm să găsim cel puțin un fact com- factor comun de legătură între statele membre. Uh, și acest domeniu reprezintă o adevărată provocare pentru că avem nevoie de unanimitate și așa am descoperit că ar fi mai fezabil să găsim un factor comun dacă l-am propune chiar noi. Și aici se ține seama de normele de, uh, privind dreptul aplicabil universal în instrumentele noastre. Avizul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a analizat situația din statele membre, însă normele privind uh, uh, dreptul aplicabil acoperă uh, un contextul internațional și în acest cadru noi încă considerăm faptul că Parteneriatele înregistrate reprezintă o situație foarte specifică în contextul internațional, după cum spuneam. Și de aceea considerăm că în scopul liberei circulații a deciziilor judecătorești se justifică alegerea unui factor de legătură pentru parteneriatele uh, înregistrate și disputele privind proprietatea, astfel încât uh, acestea să aibă uh, posibilitatea de alegere și în cazul căsătorilor, pentru că acest lucru trebuie să fie posibil și la nivel internațional. Am citit cu atenție avizul, am luat notă de faptul că vorbește despre alegerea limitată a uh, textelor legislative, dar uh, nu este vorba de statele membre, ci uh, despre dimensiunea globală. într-adevăr, uh, sunt necesare motive și suntem gata să le trecem pe hârtie pentru că ele sunt necesare pentru libera circulație a sentințelor în ceea ce privește uh, parteneriatele înregistrate. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru declarațiile noastre foarte clare și dau acum din nou cuvântul domnului Diring pentru că uh, cu siguranță vrea să ne ofere și dumnealui câteva explicații și să răspundă la întrebările adresate. Ei bine, în ceea ce privește întrebarea domnului Peroni, pot să spun că într-adevăr este o adevărată provocare. Și da, agenția nu a analizat această problemă și nici nu s-a cerut să emitem un aviz în acest sens. În ceea ce privește clarificările uh, Comisiei, mai întâi vreau să spun că suntem de acord. Am analizat justificarea prezentată de Comisie. Deci, într-o oarecare măsură, mingea este din nou în terenul Comisiei, care trebuie să ofere justificări suplimentare dacă ele există. În acest sens, eu cred că poate am, ar putea apărea niște idei noi însă mi se pare că sugestia pe care a făcut-o acum Comisia revine la faptul că revine la argumentul că da, există state membre care nu au recunoscut parteneriatul înregistrat ca instrument juridic și prin urmare există anumite restricții. Și este foarte important să clarificăm faptul că statele membre care nu recunosc uh, parteneriatele înregistrate nu vor fi forțate de acest instrument să le recunoască. Este vorba despre o restricție care include doar statele membre care au recunoscut această instituție. Poate ulterior, dacă se oferă noi justificări, uh, vom putea continua discuția cu privire la ele. Mulțumesc frumos! Dacă nu mai are nimeni întrebări, o să-i dau din nou cuvântul doamnei Tain. Eu nu pot decât să confirm că intenția comisiei noastre nu a fost niciun moment să forțăm statele membre să recunoască parteneriatele înregistrate atunci când nu au făcut-o deja. Uh, această problemă a existat deja când am vorbit despre regulamentul privind uh, separarea și divorțul. Există posibilități de a ocoli um, această situație, iar când vorbim despre alegerea dreptului aplicabil, nu o să forțăm statele membre să accepte ceva care merge contra principiilor uh, lor. Însă, aici vorbim despre un regulament care va intra în vigoare doar peste câțiva ani, la jumătatea anului 2015, cel mai probabil. Și atunci de asemenea, uh, pot să vă reamintesc și cazul Danemarcei și noi în Germania. De asemenea, în, încercăm să uh, închidem ultimele portițe, astfel încât în domeniul uh, impozitării și așa mai departe să oferim egalitate totală cu situația cuplurilor căsătorite. Noi de aici mergem să negociem cu Consiliul și Până ajungem acolo, unele statele membre uh, vor adopta legislație care le va duce chiar mai departe. Este o, un efort continuu și unele state membre fac progrese, de aceea trebuie să fim îndrăzneți, pentru că progresul nu merge înapoi, ci înainte. Nu știm unde vom ajunge până la urmă, dar deocamdată lucrurile merg într-o singură direcție. Sunt tot mai multe state membre care recunosc parteneriatul înregistrat, și au creat uh, egalitate juridică pentru cuplurile de același sex totodată. Prin urmare, se înregistrează progrese și Parlamentul European este, în mod evident, consultat uh, în această problemă, iar decizia finală revine Consiliului. Mulțumesc, doamnă Tain. Prin urmare, facem progrese în Europa pas cu pas. Mulțumesc Comisiei și domnului Turin din partea agenției și trecem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi, al 28-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului UE. Raportul doamnei Lichtenberger, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Nu am uh, depus deja un uh, proiect uh, de raport, voi face acest lucru peste câteva săptămâni, fiindcă am foarte multe materiale de parcurs. Sunt însă câteva sub, puncte pe care aș vrea să vi le aduc deja în atenție și aș vrea să aflu care este poziția colegilor vis-a-vis -vis de ele pentru a putea lucra împreună chiar de la început și a obține un raport consecvent și frumos care să fie adoptat uh, cu o majoritate largă, nu doar în comisie, ci în um, plenul Parlamentului. Sunt sigură că sunteți cu toții familiarizați cu acest subiect, dacă el vă preocupă. Comisia este gardianul tratatelor și ideea este aceea de a evalua modul în care își îndeplinește acest rol și de a vedea ce sugestii putem oferi pentru a îmbunătăți chiar situația actuală. Prin urmare, această dezbatere revine în mod regulat. În Comisia pentru Afaceri Juridice, Există un aspect uh, care apare ca o concluzie și anume felul în care statele membre au pus în aplicare dreptul comunitar. Aceasta reprezintă un subiect uh, obișnuit al comisiei noastre și au tot apărut aceste celebre mese rotunde la care comisarul, comisia spune că nu vrea un text care să nu țină seama de uh, tabelele de corespondență, în timp ce alții văd cu totul altfel lucrurile și nu vor să se lege de aceste uh, tabele. Iar negocierile în cadrul, la negocierile din cadrul trialogului, rezultatul a fost că ar trebui să vedem cum merg lucrurile și după aceea să vedem ce putem lua în considerare și ce nu. În ceea ce privește tabelele de corespondență, Comisia ne-a oferit sprijin pentru că și noi și Comisia le consideră un mijloc bun de a avea o imagine de ansamblu a felului în care este uh, pus în aplicare dreptul comunitar. Însă, desigur, avem nevoie de abordare cu totul consecventă pentru că lucrurile nu vor funcționa dacă nu tragem cu toții în aceeași direcție. Un aspect central pe care nu îl regăsesc aici și pe care aș vrea să mă concentrez este de altfel un subiect pe care l-am tot discutat în comisia noastră. Se referă la procedura pilot uh, Uniunii Europene care ar introduce o etapă uh, care să țină de comisie prin care o plângere să nu poată fi um, depusă și să nu poată parcurge toate nivelurile. Pur și simplu, pentru că dacă nu trata, uh, totul, procedurile ar avea uh, loc în dialog direct doar cu statul membru și cetățeanul nu ar ști exact ce se întâmplă. În aprilie anul curent, Comisia a emis o nouă comunicare care conținea uh, un element foarte interesant, și anume că nu se menționează această procedură despre care tocmai v-am vorbit. Noi am tot adus obiecții de trei ani încoace și, până la urmă, Parlamentul s-a pus de acord pe acest subiect și au spus cu toții că este foarte important ca toată procedura să fie transparentă și canalele de informare deschise pentru cei care depun plângeri. Din nou, un lucru care pare să fie ignorat, pentru că persoana care este, de fapt, reclamantul declanșează semnale de alarmă care ar putea să fie un uh, sistem timpuriu de avertizare pentru instituțiile europene, deci un, chiar un instrument pentru noi. Și de multe ori acesta este un instrument corect și este bine să fii informat corect și la timp pentru că nu e vorba doar de un hobby al cuiva care, uh, căruia îi place să stea acasă și să scrie uh, scrisori uh, în care să se plângă într-o parte sau în alta. Trebuie așadar să luăm lucrurile în modul cel mai serios, să ne asigurăm că reclamantul primește permanent informații și este uh, ținut la curent. Îmi amintesc o discuție privind dreptul administrativ comunitar unde se spunea că în acest domeniu unde trebuie să rezolvăm cazuri între Uniunea Europeană sau Comisie și cetățeni, este foarte important ca aceștia din urmă să fie informați. Sunt sigur că uh, colegul Berlinger poate prezenta lucrurile mult mai clar decât mine, dar este esențial să-i facem pe oameni să înțeleagă că suntem aici pentru ei, că Uniunea Europeană există pentru cetățenii ei și nu într-un vid abstract. aici vedem o întoarcere la metodele vechi și am identificat o serie de elemente negative care plutesc așa în aer. De aceea cred că ar fi important să remediem situația în acest sens. Prin urmare, plângerile ar fi colectate la nivel central de un secretar general fără implicarea uh, Direcției Generale relevante în acea primă etapă. Uh, știu că există oameni care știu o mulțime de lucruri, care sunt mai inteligenți decât mine, dar nu îmi imaginez că există cineva care să știe absolut tot. De aceea eu nu cred că acesta ar fi un lucru bun, această propunere de uh, procedură. Și că uh, Introducerea acestei plângeri la uh, direcțiile generale nu este un lucru rău, pentru că discuțiile la acel nivel deja ar putea beneficia de expertiza celor specializați în domeniu. Iar secretarul general ar fi interlocutorul imediat deci nici măcar nu știm dacă există posibilitatea de a implica pe ceilalți de la cealaltă niveluri. Trebuie însă specificat momentul de la care începe să curgă perioada de un an. Dacă e vorba de momentul uh, înregistrării cazului sau de un alt moment. Nu mi se pare că este o procedură care merge în beneficiul uh, cetățenului. Pentru că uh, dacă comisia spune că este foarte complicat și îi scrie cetățeanului și îi spune de ce lucrurile stagnează, ar fi foarte bine, dar lucrurile nu se întâmplă așa și din nou cetățeanul este lăsat singur să își dea seama ce se întâmplă și de ce lucrurile nu evoluează. Am încercat să procedur, uh, să compar procedurile vechi cu cele noi în speranța de a ușura lucrurile pentru cetățeni, de a le face mai pe înțelesul lor. Și ce a fost lăsat deoparte se referă la faptul că colegiul ar fi cel care a reacționa, Comisia ca și colegiu. Dar, din nou, nu este clar. Secretarul general se ocupă de dosar de la început până la sfârșit sau altcineva. Lucrurile trebuie clarificate pentru că dacă nu am putea rămâne cu impresia că la titlul că uh, din dorința de a simplifica lucrurile administrativ, nu am face decât să le înrăutățim în loc să le ameliorăm. Deci am vrea să îmbunătățim lucrurile și am sfârșit cu un instrument mai prost decât cel cu care am început. Orice reclamat trebuie să fie informat, trebuie ținut la curent, trebuie să îi se ofere toate informațiile fără să trebuiască să le caute singur. Nu este vorba doar despre o oportunitate cu, de a discuta cu statul membru implicat și legătura trebuie să fie una mai strânsă. Nu în ceea ce privește ombudsmanul, nu știu dacă a fost o neînțelegere sau o decizie conștientă se uh, uh, sugerează faptul că uh, ombudsmanul ar fi uh, implicat în caz dacă reclamantul se plânge de, de probleme de administrație într-o instituție europeană, iar comisia trebuie să definească proastă administrație. Și noi spunem că asta ar fi proastă administrație. Dar avem un ombudsman și el a fost uh, instituit în funcție tocmai pentru a putea avea uh, o opinie independentă vis-a-vis -vis de probleme de genul acesta. Nu poți totodată să fii uh, și, și să judeci și să aperi opoziție, pentru că nu ai cum să fii imparțial. câte vreme tu ești cel care hotărăști cât de corectă este o critică sau alta. Este așadar câteva dintre subiectele principale pe care mă voi concentra în raportul meu. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și aștept cu interes reacția Comisiei la observațiile mele și, uh, evident, voi continua lucru în cadrul raportului meu și aștept cu nerăbdare observațiile tuturor. Bineînțeles, nu avem de unde ști cum vor uh, care va fi rezultatul final până la urmă. La nivel administrativ trebuie să ne asigurăm că există un echilibru astfel încât să putem acționa corect pe, toată, uh, pe tot parcursul acțiunii. Er ah, nu știu unde este reprezentantul comisiei. Ah, iată, l-am să-i cer în acest caz să ia cuvântul, să intervină. pentru a reacționa dacă este cazul la obiecțiile ridicate, la punctele de vedere menționate, la felul în care se uh, pot uh, sancționa aceste rele tratamente ale solicitărilor cetățenilor. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult. În primul rând vreau să vă mulțumesc că, că mi-ați dat cuvântul. Noi ne-am pregătit să discutăm cu dumneavoastră raportul uh, pentru 2010, însă acum uh, ne cereți să comentăm asupra unui alt subiect. Există legături, adevărat, dar poate că ar trebui să aducem niște clarificări. Noi, într-adevăr, am trecut în revistă comunicarea din 2002 în legătură cu relația dintre comisie și reclamanți. Am făcut acest lucru pentru că erau unele motive să revizuim din cauza tratatului de la Lisabona și din cauza unor modificări lingvistice și de natură juridică. Mai erau și alte câteva chestiuni minore, dar practic comunicarea din 2002 a fost confirmată de către noul text. În ceea ce privește diferențele, pe care doamna Lichtenberger le-a subliniat, eu sunt puțin surprins pentru că am putea să parcurgem lista punct cu punct și atunci poate ar trebui că ar, poate că secretarul general ar decide că nu este o modalitate corectă. Directoratul meu general face propunerea, decizia finală se ia împreună cu serviciul juridic și, cu colegiul, uh, și este aprobată de Colegiul Comisarilor. Anul în care Comisia trebuie să hotărască ori să lanseze procedura de infringement sau să închidă dosarul, este anul în care plângerea a fost înregistrată la serviciile competente ale Comisiei conform uh, codului de bune practici administrative. Faptul că plângerea, sigur, trebuie să fie urmărită activ, bine, nu mm, am afectat cu nimic garanțiile administrative care figurează în text din 2002 și spun că reclamantul este informat de orice decizie luată de comisie și în cazul în care comisia intenționează să închidă dosarul, reclamantul trebuie informat dinainte și uh, trebuie să îi se ofere toate informațiile necesare, toate motivațiile și patru săptămâni ca timp de uh, reacție, ca perioadă de recurs. În privința ombudsmanului, sunt iarăși puțin surprins pentru că nu am modificat nimic, iar definițiile sunt cele uh, în vigoare în codul administrativ. Trebuie să mă mai uit pe text, într-adevăr, trebuie să mă mărturisesc. Dar acum m-aș opri asupra tabelelor de corespondență care au uh, fost uh, elaborate în trecut. A fost foarte dificil să ajungem până la urmă la un acord între Comisie, Consiliu și Parlamentul European Așa cum spunea doamna Lichtenberger, din 2003 încoace insistăm să avem aceste tabele și nu am reușit să le obținem. În cele din urmă am hotărât împreună cu celelalte instituții să ajungem la un acord care să, permită, să ne permită să abordăm lucrurile de la caz la caz. Nu este o soluție perfectă după părerea noastră, dar a fost un compromis pe care l-am acceptat la sfatul Parlamentului. Avem deci acum o metodă de lucru care sperăm ne va permite să utilizăm aceste tabele de corespondență fără alte documente de corelare, astfel încât cetățenii să poată vedea foarte ușor cum și care state membre au aplicat uh, legislația europeană sunt gata să vă, adică vă stau la dispoziție cu uh, orice explicații suplimentare dacă mai doriți. Mulțumesc, doamna Dixon. Mulțumesc. Aș vrea doar să spun că sunt uh, cu totul de acord cu doamna Lichtenberger. Este foarte important ca relațiile între comisie și reclamant să fie foarte clare. Trebuie să revenim asupra întrebărilor doamnei Lichtenberger. Trebuie să răspundem la aceste observații într-un termen cât mai scurt. Acestea sunt chestiuni elementare și cred că nu putem accepta să mergem mai departe fără răspunsuri la aceste întrebări Salutăm atitudinea domnului Lichtenberger și îi acordăm toată încrederea noastră. Mr. Siefka. <laughs> Domnul Siefka, mulțumesc foarte mult. Este o problemă foarte importantă și pentru noi. Revenim la ea adesea în comisia noastră. Caracterul anual al acestui raport este foarte important pentru că revenim mereu la același subiect și vedem cum se schimbă perspectivele de la an la an. Așa cum doamna Lichtenberg a subliniat pe bună dreptate, nu putem privi numai aceasta peisajului. Trebuie să vedem lucrurile în ansamblu și de o manieră orizontală, pentru că numai atunci vom putea rezolva anumite probleme. Iar eu am impresia că statele membre sunt uh, cumva în urmă atunci când se întârzie implementarea unei directive într-un anumit stat membru, acest lucru este de obicei dictat de factori interni care nu reflectă întotdeauna cele mai bune interese ale cetățenilor. Dar Comisia cu instrumentele sale de control pe care le are la dispoziție, nu a reușit întotdeauna să se asigure că toate dispozițiile unei directive sunt puse în aplicare la timp. Am avut însă suficient timp pentru că la nivel legislativ nu facem nimic foarte, foarte rapid. Totdeauna avem timp suficient pentru a pregăti cum se cuvine punerea în aplicare și pentru a ne, pregă, pentru a ne asigura că lucrurile sunt bine puse în practică. Totuși, abordarea Comisiei, pentru mine, este variază, după părerea mea. Pe de o parte, ni se spune că există obstacole legate de administrare în care a pune în aplicare, pe de altă parte, se spune că procedura de uh, Uh, reclamație este prea complicată. Cred că ori ne decidem să simplificăm această procedură și abia atunci putem să mergem mai departe de manieră clară, ori încetăm cu poveștile privind simplificarea, când de fapt nu se întâmplă nimic în practică să nu uităm și de instrumentele pe care le au la dispoziție statele membre, de exemplu cartonașul galben. Statele membre pot participa la procesul uh, de legiferare prin intermediul parlamentelor naționale, pot influența termenele care uh, sunt uh, acordate și pot cere susținerea Comisiei și a Parlamentului dacă se impun proceduri de simplificare. Dacă se simplifică această procedură de rezolvare a reclamațiilor, atunci nu mai putem accepta justificări privind uh, um, ceea ce s-a întâmplat și cine este de vină. E clar că noi sunt, vom fi de vină de acum înainte. Deci, uh, sunt de acord și cu ideea că ar trebui să avem o abordare uh, orizontală și să căutăm soluții mai ușor de pus în practică. Mulțumesc chiar acum, uh, doamna Lichtenberger, pentru încheiere. Mulțumesc, mulțumesc colegilor care s-au aplicat asupra acestui subiect. E o temă care pare aridă, dar e foarte importantă, și anume contactul cu cetățeanul european. Mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-a oferit Comisia. Știți, pe mine mă interesează foarte mult că aici vorbim despre comunicare și trebuie să fie totul clar, limpede. Dacă ceva poate fi uh, greșit înțeles, nu este bine. Dacă un cetățean uh, european dorește să se informeze în legătură cu starea de fapt la nivel european, lucrurile trebuie să poată merge foarte ușor. Trebuie ca procedurile să fie uh, simple și clare, pentru reclamant să se pună la dispoziție informații, acest lucru este de o importanță capitală, pentru că noi suntem practic reprezentanții cetățenilor o spunem de fiecare dată, contactele cu cetățenii sunt foarte importante. Odată ce o plângere a fost sau o reclamație a fost depusă, trebuie ca uh, reclamantul să fie informat în fiecare etapă a procesului. Sigur că vom transpune toate aceste idei în scris și voi pune un proiect de aviz la, nivelul, la dispoziția colegilor. Vom vorbi despre obligațiile, datoriile care există, atribuțiile care există în uh, sensul rezolvării acestor reclamații și vom căuta toate posibilitățile de îmbunătățire pe care le întrevedem la nivelul uh, Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc uh, colegului care mi-a ținut uh, locul, uh, domnul Rainer. Trecem acum mai departe. Mm, direct punctele 8 și 9, raportul doamnei McCarthy cu privire la transparență și armonizarea. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, poate ar fi mai bine să revin atunci când vă prezentați uh, dumneavoastră raportul, pentru că eu sunt și raportor din umbră din partea socialiștilor și poate ar fi mai bine să procedăm în acest fel, pentru că trebuie să mai urmăresc niște propuneri de compromis referitoare la raportul meu. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor pentru că au citit raportul uh, cu atenție și au depus amendamente. Cred că multe dintre amendamente îmbunătățesc uh, textul și cred că voi uh, prelua foarte multe dintre aceste amendamente. Am să încep cu unele dintre cele mai tehnice Uh, s-au depus foarte multe amendamente în legătură cu uh, armonizarea maximă. Unele state membre au cerut să, poată, să aibă posibilitatea să meargă încă mai departe și Comisia a spus că nu va cere emitenților să, publice, să publice mai mult decât rapoartele financiare anuale. Statele membre pot să stabilească doar praguri inferioare în, ace- în contextul acestei maxime armonizări și probabil că mulți colegi împărtășesc vederea mea eu n-am uh, depus un amendament eu însumi, dar cred că alții o vor face în legătură cu condițiile conform cărora nu se poate merge mai departe în anumite uh, probleme în contextul a ceea ce se întâmplă acum în zona euro și a felului în care funcționează corporațiile, trebuie să luăm mai, măsuri mai aspre pentru protecția stabilității uh, financiare. Cred, uh, domnule președinte, că și dumneavoastră ați uh, um, depus un amendament cu privire la preluările ostile și în uh, contextul uh, negocierilor cu Consiliul, aceștia au spus, da, ar trebui să putem merge mai departe, să introducem cerințe de raportare mai mai uh, restrictive, dar acest lucru trebuie făcut în mod proporțional și uh, trebuie ca aceste prevederi să fie utile investitorilor. Eu sunt de acord cu această atitudine. Deci nu se va face nicio excepție în ceea ce privește preluările ostile. Voi încerca să găsesc în compromisul care să includă și amendamentele, unele amendamentele colegilor noștri, astfel ca noi să avem o poziție mai apropiată de aceste amendamente și să ne permită să ajungem la un compromis și cu Consiliul. Există și probleme mai dificile și aici uh, mă adresez domnului președinte. Există foarte multe eliminări ale ESMA și uh, abordarea luată în privința acestor finan- chestiuni financiare în uh, Comisia Econ, unde sunt președinte, Acolo unde se vorbește despre legiuitor, nu e clar dacă este vorba de uh, legiuitorul de la nivel național sau de la nivel european, ci cine dă până la urmă orientările finale în acest domeniu. Cred că trebuie să ținem cont de uh, consultanța unor uh, organisme care au fost înființate special pentru a se ocupa de uh, aceste probleme. Pe mine mă preocupă faptul că, deși putem uh, comanda diverse evaluări de impact sau studii, nu avem suficient impact în această zonă. Iar o altă problemă care se desprinde doamna Tain și domnul Clint uh, au depus acest amendament în Comisia Econ, deci nu știu dacă e o preocupare uh, germană sau una a liberalilor, se cere să trecem către um, raportare obligatorie XPRL. De aceea Înțeleg că acum în Comisia Econ se va vota acest lucru, cred, mâine și au găsit o formulă de compromis care ar putea să funcționeze. Eu aș vrea să analizăm această chestiune a raportării XPRL. După părerea mea, era vorba de o... După părerea mea, în Statele Unite această cerință este una care se utilizează pe bază voluntară dar vreau să vedem cum funcționează și abia apoi să trecem la o prevedere care să ceară uh, raportare obligatorie. Putem impune acest mecanism obligatoriu fără a vedea cum funcționează. Foarte multe amendamente au fost uh, depuse de Comisia Econ, doamna Tain, cum vă spuneam. Apoi, aș vrea să vă reamintesc că nu există niciun detaliu în raportul meu privind uh, directiva, privind transparența de la uh, țară la țară, privind raportarea uh, țară, de la țară la țară. Consiliul, în grupul său de lucru, a uh, încercat să găsească o metodologie de a rezolva această probleme și nu au făcut decât să facă, să dea copy-paste uh, la ceea ce s-a convenit în uh, directiva transparență. După părerea mea și a colegilor care au depus amendamente, probabil că ar trebui să mai punem, uh, să mai adăugăm ceva la directiva transparență, astfel încât atât directiva uh, raportare contabilă, cât și cea privind transparența să fie consecvente. Standardele contabile nu reprezintă decât o metodă de punere în aplicare prin intermediul regulilor contabile pe care societățile trebuie să le respecte. Tot ce aș vrea să spun până la urmă este că trebuie să ne ocupăm și uh, de uh, raportul uh, domnului Leine. Am scris niște principii legătură cu plățile efectuate către guverne. Există, deci, colegi care au dorit extinderea sferei de aplicare, alți colegi au dorit chiar eliminarea prevederilor privind sfera, sfera de aplicare. Alții au cerut urmarea unor principii pentru trans, asigurarea transparenței plăților. Am introdus niște excepții iar eu am uh, spus că ar, trebui să, ar putea fi excepții, dar numai în cazul în care acestea sunt imateriale. Mai avem încă mult de lucru, însă aceste două rapoarte trebuie să fie consecvente pentru că se ocupă de același domeniu. Colegii poate că nu știu, Consiliul a ajuns la o înțelegere asupra unui text final pe această problemă. Unii dintre noastre știți deja acest lucru. E vorba de un text de compromis uh, pus la dispoziție de către Guvernul Marii Britanii în urma unor consultări cu industria și acest compromis este uh, în majoritate propunerea uh, Tinden, care a fost uh, susținută de uh, marile grupuri uh, Uh, industriale. E vorba de uh, raportare la nivel guvernamental și nu uh, raportare pe proiect. Consiliul a fost de acord și cred că atât în raportul meu cât și în raportul ne trebuie să ținem cont de acest lucru. Să spunem clar că acest lucru nu figurează în propunerea comisiei. Comisia a propus raportare pe proiect, dar definițiile care au venit din uh, partea diverselor grupuri și din, din partea diverselor uh, state membre par să meargă în direcția ideii că ar trebui să existe această uh, raportare pe proiect a plăților către guverne, ceea ce este departe de actuala poziție a Consiliului. În ceea ce privește alte probleme conexe, notificarea uh, emiterii de uh, titluri de valoare și așa mai departe, nu s-au depus foarte multe amendamente. Consiliul a identificat uh, compromisuri între pozițiile statelor membre și cred că putem și noi să fim de acord cu câteva dintre ele, pentru că par să fie o metodă uh, sensibilă de rezolvare a problemelor. Până la urmă, metodele de calcul și definițiile instrumentelor financiare vor fi decise la nivel legislativ, nu la Comisie și nici la Consiliu. Noi n-am făcut încă acest lucru, nici nu e clar cum vom face asta. Poate că vom cere cuiva ajutor, expertiză de natură tehnică. În rest, sunt mulțumită cu amendamentele depuse de colegi. Avem unele probleme legate de sancțiuni. E o problemă delicată, pentru că, după cum știți, adesea se aleg formulări în legătură cu sancțiunile care duc lucrurile la nivel național uh, se spune ceva de ordinul, de, de genul că sancțiunile trebuie să fie descurajatoare și proporționale, dar nu ne asigurăm întotdeauna că autoritățile naționale înțeleg gravitatea problemei în momentul în care o companie încalcă legislația. Am decis să elimin pragul pus aici de comisie. Comisia dorea o, un plafon al amenzii de 5 milioane, dar uh, în același timp o limită la 10% din cifra de afaceri a uh, companiei uh, respective. Mie nu-mi plac astfel de praguri foarte clar plasate, pentru că de multe ori sunt arbitrare. Unele state membre ar dori poate să le depășească. Înțeleg că Comisia a făcut asta pentru că și în politicile privind concurența a făcut la fel, dar mie tocmai de-aia nu-mi plac, pentru că, pe de altă parte, Consiliul a propus să se reducă procentul de la 10 la 2% din uh, cifra de afaceri, o sumă maximă de 1 milion, spre deosebire de 5 uh, milioane, ceea ce ar putea să fie foarte puțin pentru anumite transnaționale și se mai spune că sancțiunile pot fi de două ori uh, profiturile câștigate sau pierderile evitate. Preferința mea se îndreaptă către acordarea unei marge de manevră statelor membre pentru a stabili aceste praguri. Și alți colegi se alătură acestei uh, poziții și, desigur, voi uh, sprijini punctul lor de vedere. Dar de la 5 milioane la 1 singur este un salt destul de mare și nu știu de ce am acceptat să mergem atât de uh, jos. Cred că e foarte important, după părerea mea, să fie făcute publice aceste sancțiuni, pentru că în domeniul serviciilor financiare am văzut uh, acest lucru uh, în felul în care se funcționează piețele uh, din statele membre, E bine să arăți cu degetul cazurile în care au fost comise anumite infracțiuni și să uh, faci uh, public faptul că s-au impus sancțiuni, chiar dacă nu se pronunță numele unei persoane. Deci, întrebarea este dacă se publică aceste sancțiuni. În propunerea Comisiei se acordă această, această posibilitate. Problema este dacă se va publica și identitatea persoanei uh, care este răspunzătoare pentru aceste sancțiuni. Mai există și o clauză de revizuire. Cred că este bine ca termenul de revizuire să fie de 2 ani pentru a vedea cum funcționează directiva odată pusă în aplicare și în acest fel ne aliniem și cu directiva privind standardele contabile. putem analiza apoi situația de la stat membru la altul și putem vedea cum funcționează um, lucrurile în practică. Am să mă opresc aici, am să dau cuvântul colegilor mei și cred că este important să găsim compromisuri în uh, multe dintre problemele ridicate aici, în altele trebuie să mai discutăm. Colegen McCarthy, ich darf vielleicht jetzt direkt anschließen zu meinem Bericht, zu Mulțumesc foarte mult. O să intervin uh, și eu în legătură cu raportul dumneavoastră în calitatea mea de raportor din umbră. Uh, după care voi interveni în legătură cu discuțiile tripartite pe care le-am avut uh, săptămâna trecută. O să încep cu normele contabile. Avem 166 de amendamente Uh, în legătură cu evidențele contabile și apoi în legătură cu rapoartele de la țară la țară. În ceea ce privește primul punct, avem o serie de amendamente, în special ale doamnei uh, Castex, uh, și anume, pentru IMM-uri ar trebui introdus un nou prag față de scopul obiectivii de a combate birocrația, ei bine, acest obiectiv ar fi afectat. Doamna Tain a propus un lucru care a fost deja propus înainte. E vorba de această normă, XRL. E bine, este vorba de o chestiune care se leagă mai degrabă de transparență. Dar trebuie să vorbim despre detaliile care decurg de aici pentru a vedea exact care sunt domeniile vizate. Mai sunt niște amendamente importante legate de specificul național, de exemplu legate de Regatul Unit. Deci, Asta este acceptat la nivelul Consiliului, dacă am înțeles bine. Și mai există o serie de amendamente tehnice, detalii tehnice, care pun anumite probleme. O să discutăm cu raportorii din umbră din nou și sper că vom reuși să ajungem la compromis. Problemele principale se referă însă la acest raport individual uh, pentru fiecare țară în parte. Aici domeniul este foarte amplu. Pentru că dacă analizăm uh, diversele amendamente, se solicită aceste informații pentru toate sectoarele industriale. Apoi există proceduri diferite legate de uh, care sunt adoptate de către contabili. Este vorba apoi de publicare, de volumele nete, de praguri. Pragurile care uneori sunt destul de mici. Și se mai pune și problema raportului pe proiect. Asta este, de fapt, problema principală, în special în ceea ce privește relația cu Consiliu. Și asta deoarece am uh, obținut un uh, compromis din partea Consiliului pe baza propunerii britanice, care propune un raport pe țară destul de moderat și care este foarte departe de ceea ce am primit uh, Așadar, în cadrul discuțiilor tripartite pe care le-am avut săptămâna trecută cu președinția daneză, am abordat și această chestiune printre altele și uh, Obiectivul, de fapt, al acestor discuții tripartite era aceea de a ajunge la un acord la prima lectură, ceea ce nu se poate la ora actuală, zic eu. Cred că de, de acum înainte, până în iulie, trebuie să încercăm să găsim un uh, compromis pentru ca, nu în iulie, ci în septembrie, să votăm în cadrul comisiei cu privire la amendamente și apoi, în momentul în care textul va fi prezentat plenarei, atunci va trebui să decidem dacă, în urma votului în plenară, trebuie să ne gândim la un acord în primă lectură sau dacă retrimitem textul la Consiliu care va trebui să se pronunțe și va urmea cea de-a doua lectură. Deci ăsta este calendarul pe care l-am adoptat săptămâna trecută împreună cu președinția daneză. Raportorii din umbră au fost uh, prezenți la această discuție și nimeni nu s-a opus față de această procedură. În calitate de raportor fictiv uh, de la PPE, uh, am avut 45 de amendamente doar dintre care 20% se referă la aceste rapoarte individuale pe țară și restul se ocupă mai mult de contabilitate, de evidențele contabile. Vreau să mai eh, discut și problemele legate de actele delegate. Eh, o problemă destul de restrictivă pentru noi, deoarece noi credem că tot ceea ce trebuie să facă legiuitorul, trebuie să facă legiuitorul. Prin urmare, Opinia noastră este diferită de cealaltă comisii care doresc uh, foarte ușor să delege anumite competențe comisii în speranța că totul se va petrece foarte bine. Ei bine, noi nu gândim așa. În ceea ce privește ESMA și comisia noastră avem o abordare foarte restrictivă cu privire la transferul de competențe. Cât privește plafoanele, Cred că vom putea să mai discutăm și cred că putem într-adevăr, să ne întrebăm dacă trebuie să ținem seama de aceste praguri în ceea ce privește raportul pe țară. În legătură cu ceea ce spuneam mai devreme legat de normele contabile, așadar asta este situația de față și acum o să vă dau dumneavoastră cuvântul. Cred însă că amendamentele sunt destul de clare pe fond. Nu cred că o să apară mare lucru eh, din această dezbatere cu raportori efectivi. O să-i dau cuvântul doamnei Tain, care este singura care s-a înscris eh, deocamdată la cuvânt. Da, într-adevăr, aș dori să revin uh, la acele aspecte care ne vizează direct. Și anume, Exberele. Într-adevăr, acest lucru nu ar trebui să se aplice decât marilor companii, marilor întreprinderi, nu IMM-urilor, sub nicio formă dacă e să urmăm uh, exemplul Statelor Unite, care se străduiesc într-adevăr să simplifice viața întreprinderilor și acolo nu ne întâlnim cu acest concept. În momentul în care companiile folosesc acest, uh, acest format, am putea, într-adevăr, să facem la fel și în Europa. Eu susțin abordarea verzilor, pentru că scopul este să nu mai tăiem uh, pădurile și să folosim cât mai puțină hârtie. Acum vreo 15 ani am auzit vorbindu-se pentru prima dată de chestia asta. Am participat atunci la o conferință internațională și am văzut cum se întâmplă lucrurile în Austria. Ei bine, problema care se pune aici este aceea că întreprinderile trebuie să redacteze rapoarte de sute de pagini care trebuie trimise diverselor autorități. Deci, până la urmă, sunt cutii imense care, pline de hârtie care se transmit diverselor uh, administrații și să nu credeți că sunt puține autoritățile respective. E, austriecii au avut primii ideea de a crea un fel de centrală securizată, căreia îi se transmite contractul iar după aceea autoritățile respective sunt informate spunându-li se că, de exemplu, Camera Notarilor dispune de acest contract și care poate fi consultat. Ceea ce înseamnă că nu se transmite o cantitate imensă de documente și de rapoarte și de hârtii, ci autoritățile respective au acces la un server general, la această centrală. Prin urmare, Asta este principiul. Toți cei care trebuie să aibă acces la raport pot să o facă pe cale electronică. În epoca uh, modernă uh, încercăm să economisim hârtia și când vorbim despre sute și poate chiar mii de pagini, acest lucru este foarte important. Uh, poate că guvernul Germaniei nu folosește suficient de mult această procedură, dar cred că, într-adevăr, ar trebui să recurgem la formatul electronic al acestor uh, rapoarte foarte voluminoase. Apoi, în legătură cu sancțiunile despre care a vorbit doamna McCarthy uh, și reducerea pragului la un milion. E bine, aici cred că avem niște tradiții juridice diferite în Statele Unite, uh, sancțiunile sunt destul de ridicate, în Europa mai scăzute. Uh, sper că vom reuși să găsim o cale de mijloc, dar nu cred că putem ajunge la situația din Statele Unite, unde sancțiunile și penalitățile sunt atât de mari încât conduc la falimentarea întreprinderilor. Uh, cred că nu asta ne dorim, deoarece asta ar semna să dispară foarte multe locuri de muncă. O altă problemă care se leagă de diferența între tradițiile juridice eh, se leagă de această tradiție a identificării, a numirii persoanelor eh, vinovate. Eh, și Uh, acest lucru uh, ne-a condus uh, la decizia ca în Germania, de exemplu, pentru ucigași, nu? să nu fie nominalizați. E bine, cred că și în cazul bancherilor trebuie să ne gândim și să ținem seama de diversele tradiții europene, europene mă gândesc, că am putea ajunge la un compromis conform căruia fiecare stat membru uh, poate să decide dacă să identifice, dacă să divulge aceste nume sau nu. Uh, în general putem spune că există persoana X uh, care originară de nu știu unde. Uh, pentru că până la urmă se știe foarte bine despre ce persoană sau despre ce bancă este vorba. Cât privește actele delegate, și eu gândesc la fel ca și domnul Lene. Avem uh, foarte multe solicitări vis-a-vis -vis de ESMA și cred că punem pe picioare o administrație uriașă. Uh, nu știu cum va reuși să facă față tuturor sarcinilor. E adevărat, este vorba de o entitate, de o structură nouă, dar care la ora actuală cred că are vreo 200 de persoane angajate, dar e, și persoanele acum încep să, să lucreze și mă tem că riscăm să ajungem la o catastrofă în momentul în care această structură va reuși să funcționeze, într-adevăr, va, va fi foarte bine, dar nu trebuie să îi încredințăm prea multe sarcini chiar de la început. În ceea ce privește raportul individual pe țară, grupul eh, meu nu este de acord cu propunerea britanică. Noi gândim altfel. Noi eh, ne-am gândit, eh, de exemplu, la un prag de 100.000 de euro. Dar oricum vom negocia și sper că vom ajunge la un compromis. Cred că pe această temă, care va fi probabil cea mai controversată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru ambele rapoarte. Mă bucur foarte mult să constat că ambii raportori arată de la, au arătat de la bun început că nu este vorba uh, neapărat să se ajungă la un acord la prima lectură. Pentru că, într-adevăr, există în continuare o serie întreagă de întrebări și de chestiuni care trebuie analizate. De acele declarații pe, pentru fiecare țară, de exemplu. Așadar, unii doresc să păstreze acest uh, sistem iar noi, uh, în cadrul Parlamentului, trebuie să înțelegem foarte bine despre ce este vorba în acest dosar. Așadar, Problema care se pune adesea se leagă de următorul aspect. În cadrul comisiei noastre, noi analizăm aceste dosare, dosare politice, dar uh, poate că nu toți uh, deputații uh, își dau întotdeauna seama când avem de-a face cu directivele și ne găsim, ne regăsim în plenară după ce am avut niște discuții uh, politice al, și poate că nu toate mizele au fost întotdeauna înțelese de toată lumea. Așadar, uh, cred că trebuie să uh, decidem în cadrul comisiei înainte de a ajunge în plen. Cât privește ESMA și piețele financiare, într-adevăr, nu trebuie să cerem acestei agenții prea mult de la bun început. Dacă se angajează pe această cale a controlului european, atunci obiectivele tre- fundamentale trebuie să fie stabilite și să fie foarte clare. Dar, înainte de toate, cred că trebuie să facem lumină cu privire la acele plăți eh, suspecte și alte aspecte îndoielnice. Mulțumesc! Doamna Lichtenberg, Mulțumesc foarte mult în legătură cu raportul, dar întâi o să mă refer la aspectele contabile. Uh, colegul meu, domnul Hefner, uh, a trebuit să plece pentru că uh, trebuie să participe la ședința unei alte comisii se întâmplă uneori așa. Așadar, sunt de acord cu metoda propusă, dar în ciuda președinției, ă, speranțelor președinției daneze, mă tem că nu vom ă, reuși să ajungem la un acord la prima lectură. Avem nevoie de o bază foarte solidă pentru a putea lua deciziile bune. Prin urmare, Eh, trebuie să, să fim de acord cu, suntem de acord cu metoda care a fost decisă la sfârșitul eh, discuției. Cât privește actele delegate, eh, Comisia de Transporturi înțeleg că nu a agreat această idee. Cât privește delegarea competențelor, într-adevăr, asta este o tehnică care afectează negativ uh, transparența pentru cetățeni. Trebuie, pe cât posibil, să încercăm să arătăm lucrurile foarte clar și foarte precis. Iar cât privește punerea în practică, trebuie întotdeauna să ținem seama de tradițiile juridice. Oricum, există un fel de filtru împotriva Uh, transparenței, aș zice, și dacă continuăm să delegăm uh, competențe, o să pierdem foarte mult. Or, noi suntem uh, organism legiuitor și nu e vorba să facem filozofie. Prin urmare, cred că trebuie să avem curajul propriilor opinii. Nu trebuie să încredințăm uh, toate sarcinile agenției ESMA, uh, care trebuie să gestioneze foarte multe lucruri. Uh, trebuie să arătăm care sunt persoanele răspunzătoare. Sigur că trebuie să respectăm tradițiile juridice naționale, dar aceste, dacă aceste tradiții merg împotriva transparenței, atunci, sincer vă spun, îmi plac din ce în ce mai puțin. Uh, mai ales când este vorba de state care practică în continuare o politică destul de puțin uh, transparentă și care nu uh, recurg la identificarea și la numirea vinovaților. Cât privește sancțiunile, uh, e adevărat că situațiile sunt foarte diferite, dar Cred că astăzi cetățenii au nevoie de multe informații, trebuie să fie bine informați și dacă nu se întâmplă așa, ă, toată lumea pierde. Prin urmare și aici trebuie să mizăm pe Cartea Transparenței. Problema informatizării rapoartelor și acestor declarații Uh, mă gândesc dacă în felul acesta informatica nu ajunge să creeze un monopol. Deci mă gândesc la niște criterii care trebuie stabilite pentru a nu crea un sistem de comunicare și de informare uh, care să nu fie uh, compatibil. Să Este așadar, uh, se pune problema uh, compatibilității, a normelor și a standardelor conform uh, dreptului. Deci trebuie să ne asigurăm că există compatibilitate între sisteme, mhm. dar trebuie să evităm situația în care apare un monopol. Tocmai pentru că în acest sector am văzut că rezultatele pot să fie proaste. În concluzie, trebuie să spunem că, în ceea ce privește instituțiile publice, toți cetățenii trebuie să fie informați. Deci fac apel la și susțin transparența. Mulțumesc. Thank you, Chair. Doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am vrut să iau cuvântul pentru că este un subiect foarte delicat în grupul ALDE și am avut discuții destul de lungi și chiar dificile, dacă îmi permite să fiu deschisă. Prin urmare, vreau să abordez problema dintr-o perspectivă holistică, vorbind uh, în același timp despre ambele rapoarte. Sunt convinsă că uh, transparența și buna guvernanță sunt uh, eficiente nu doar pentru țările terțe cu industrie extractive majore, ci pe termen lung și pentru societățile și cetățenii europeni. Și asta pentru că companiile știu că dacă uh, respectă regulile, vor fi mai bine protejate de uh, concurența neloială. Pentru a-ți face acest lucru în mod eficient, uh, atât eu cât și numeroși colegi de-ai mei consideră că este imperativ și subliniez, este imperativ ca normele de transparență din directiva uh, privind contabilitatea să rămână prezente. Dacă nu, întreaga problemă, după cum spunea Aileen, va sfârși uh, prin a fi un schelet și nimic mai mult. Pentru a include acest lucru, trebuie să extindem domeniul de aplicare la toate întreprinderile mari și entitățile publice, inclusiv industria extractivă și silvicultura, cel puțin. În ceea ce privește raportarea proiect cu proiect, cred că trebuie să avem poziție forte. Este punctul cel mai important al întregii propuneri și asta după multe ONG-uri din mai multe state membre. Ideea de a putea lega plățile cu uh, guvernele și autoritățile locale și proiectele individuale este foarte bună pentru că uh, plățile nu trebuie doar uh, raportate la nivel agregat. O plată de 100.000 de euro poate că nu uh, sunt prea mulți bani pentru multe guverne naționale europene. Uh, dar dacă este o plată către o autoritate locală dintr-o țară în curs de dezvoltare, ea poate reprezenta o parte substanțială din bugetul total al respectivei autorități. Singurul argument pe care l-am auzit împotriva acestui mod de raportare, domnule președinte, ar fi că creează o povară inutilă pentru societăți sau că acestea nici măcar nu au aceste date. Să fim sinceri, vorbim despre BP, Shell și așa mai departe. Sunt companii multinaționale gigantice cu departamente contabile de dimensiunea unor, unei companii mari. Dacă nu știu ce, câți bani plătesc guvernelor din țările terțe, acesta nu poate fi un argument împotriva punerii în aplicare a acestei norme, ci este unul pentru punerea ei în aplicare. Și nu putem spune că aceste societăți nu își monitorizează plățile, ci doar că le solicităm uh, o măsură suplimentară de transparență. În ceea ce privește așa numitul prag pentru maternitate, uh, ca să nu forțăm. Uh, într-adevăr, nu este bine să forțăm plățile pentru termene, pentru pragurile minime. Dar eu am auzit la DV de un prag minim de 15.000 de euro, destul de departe de propunere. Poate însă am putea să stabilim o sumă de 100 de mii sau ceva de genul acesta. În ceea ce privește societățile care trebuie incluse în domeniul de aplicare, Comisia a propus niște norme rezonabile. Dar o definire a companiilor mari cu o cifră de afaceri de 500 de milioane de euro este de 10 ori mai mare decât definiția actuală a unei asemenea entități în Uniunea Europeană. Deci, pur și simplu, nu este acceptabil sau nu este suficient de bun dacă vrem să facem într-adevăr o diferență acolo unde operează societățile europene. În ceea ce privește scutirile de la legile locale, ar fi foarte rău ca acordul să prevadă un stimulent ca statele corupte să, introduce, să introducă ceva împotriva legilor transparenței. De aceea eu cred că trebuie să eliminăm clauza de uh, excepție dacă statele spun că este ilegală raportarea acestor date. Uh, și întrebarea este de când introducem clauze pentru ca legislația opțională să fie uh, legislația europeană să fie opțională. Dacă într-un stat, uh, într-un stat terț se introduce o regulă care intră în conflict cu a noastră. Cred că trebuie să extindem domeniul de aplicare. Societățile au toate aceste informații. Noi le solicităm doar să le publice pentru a lupta împotriva corupției. În sfârșit, în ceea ce privește modul de raportare al datelor, eu într-adevăr susțin ideea că ele ar trebui incluse în declarațiile financiare ale societăților pentru a ne asigura că datele sunt credibile și pentru ca societățile mari să fie răspunzătoare pentru rapoartele financiare pe care le prezintă. Așadar, mi se pare clar că ar trebui să avem o uh, poziție ambițioasă, mai ales pentru că știm că trebuie să intrăm în negocieri cu Consiliul și știm că acolo, mai ales după experiența uh, de săptămâna trecută de la Strasburg, se știe foarte bine și în urma rezultatului uh, Consiliului G8 uh, și răspunsul Consiliului îmi cer scuze, Consiliului JAI, este așadar important să avem o poziție ambițioasă și să votăm în comisie înainte de orice trialog viitor. Și cred că mulți dintre colegii mei mă susțin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Hefner și după aceea domnul Țiefca. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mai întâi dați-mi voie, uh, mai întâi îmi cer scuze pentru că am venit așa în mijlocul discuțiilor, după care am plecat, după care urmează să plec din nou. Dar sunt coordonator în Comisia pentru Afaceri Constituționale și reprezint acolo grupul meu de unul singur de obicei. De aceea uh, nu prea pot să vin aici în timpul dezbaterilor de acolo. Uh, Uh, o să fiu așadar foarte succint în intervenția mea vis-a-vis -vis de uh, directiva privind transparența, mai ales pentru că nu am putut urmări toate discuțiile și nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja mai bine, cel mai probabil, de uh, colegii mei. Prin urmare, pe scurt, mi se pare de o importanță esențială să avem o atitudine ambițioasă și dură în acest dosar. Uh, pentru că vorbim despre transparență, care este în sine foarte importantă, și apoi despre alte lucruri legate de ea. Combaterea corupției, combaterea uh, prelorilor de terenuri, a afacerilor uh, subterane cu materie primă sau uh, a nerespectării uh, reglementărilor din domeniul silvic și așa mai departe. Uh, Vedeți din document că în toată lumea există tot felul de operațiuni subterane în curs de desfășurare și consecințele acestora sunt uh, absolut oribile de cele mai multe ori. Se întâmplă adesea ca uh, la guvernare să fie persoane care nu au fost alese și care nu fac decât să uh, își pună mâina pe bogățiile țărilor respective și să uh, epuizeze resursele populației. Este dificil să vezi ce se întâmplă de fapt, cine plătește impozite, cine nu plătește, ce se întâmplă cu veniturile din impozite și așa mai departe. De aceea este foarte, foarte important ceea ce facem acum și directiva privind transparența trebuie să fie foarte clară, foarte fermă, foarte concisă și să spună totodată că să ne gândim totodată că am putea să extindem dispozițiile și la nivel proiect cu proiect. Și valoarea pe care o sugerăm noi este de 100.000 de euro pentru a avea totuși un oarecare impact. În ceea ce privește rapoartele, și de fapt am introdus acest lucru uh, pe lista amendamentelor cu elementele esențiale, costul de producției allgemein verständlichen Form este imens de multe ori și am introdus, după cum am spus, o listă în amendamente. ar fi bine ca toate cifrele prezentate în rapoartele anuale să poată fi auditate și verificate. Iată așadar ce ar trebui să facem pentru ca în practică să avem informații care să ofere cetățenilor și ONG-urilor posibilitatea de a verifica cifrele și de a lupta împotriva derapajelor. Trebuie să facem astfel încât economia și utilizarea resurselor să fie mai socială și mai ecologică în țările vizate. Iată așadar principalele amendamente pe care le-am prezentat. Uh, cunoașteți conținutul acestora. Mă bucur să constat că doamna raportor uh, desfășoară o activitate pe care eu și grupul meu o susținem. Și de altfel, punctul său de vedere este uh, destul de apropiat de al nostru. Prin urmare, pot să-i spun, doamnei raportor, că o susținem, ne menținem amendamentele și îi urez mult succes. Acum, bineînțeles, așteptăm amendamentele prezentate, amendamentele de compromis și sperăm să obținem rezultate bune. Președintele, mulțumesc, domnul Țiefca. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să uh, vă prezint ideile mele, ci ale domnului Gargani, care nu a putut să vină la ședința noastră, dar m-a rugat să-i prezint observațiile pe care le citesc. Doamnelor și domnilor, propunerile legislative pe care le discutăm astăzi pot fi percepute ca un pas important către transparență și bună administrare în toate, um, toate formele de cooperare uh, internațională în ceea ce privește industria mineritului. Am însă unele rezerve în ceea ce privește companiile care operează în țări terțe vor fi ele proporționale și eficiente pentru ele, mai ales ținând seama de obiectivele pe care ni le-am stabilit. Și atunci întrebarea uh, se adresează atât domnului Lene, cât și raportorul, cât și Comisiei Europene. Cred că trebuie să garantăm un echilibru între așteptări și rezultate uh, și, totodată, stimulente pentru continuarea investițiilor. Și asta doar pentru a ne asigura că societățile europene rămân atât competitive cât și răspunzătoare pentru acțiunile lor. Prin urmare, cred că abordarea țară cu țară este mult mai eficientă ca instrument decât raportarea detaliată pe bază de proiect individual. Astfel vom putea identifica uh, pe cei care fac abuzuri și combate corupția, în timp ce abordarea proiect cu proiect ar uh, cere societăților europene să depună rapoarte anual, ceea ce ar reprezenta mai mult informații despre impozite decât despre plăți. Uh, Așadar, cred că și astfel cred că norma uh, privind concurența uh, corectă ar fi uh, încălcată. Cred că în vremuri de criză trebuia să evităm asemenea riscuri și să luptăm pentru o concurență corectă pe piață. Recomand un prag mai eficient de 1 milion de dolari pentru rapoartele financiare. Astfel, procesul ar fi facilitat și s-ar garanta o mai mare transparență, fiindcă acest prag este acceptat în toată lumea. Și, în încheiere, vreau să mă concentrez pe considerentul 33, unde Comisia Europeană menționează că sistemul de raportare trebuie revizuit la 5 ani după punerea în aplic- începerea punerii în aplicare a directivei. Cred că perioada ar trebui redusă, de 3, redusă la 3 ani. Acestea sunt comentariile domnului Gargani. Frau Kollege McCarthy. Mulțumim, doamna McCarthy. Domnule președinte, am cerut uh, cuvântul pentru că rolul meu e unul diferit în cazul uh, raportului dumneavoastră. Rolul meu este de uh, raportor din umbră și prezint poziția grupului meu. Și noi avem discuții în grupul de lucru pe aceste teme și cu colegi de la alte comisii. Nu vreau să trec în revistă punctele deja menționate pentru că uh, Uh, cred că argumentele sunt foarte bune și suntem oarecum de acord că poziția noastră diferă de cea a Consiliului. Am uh, să distribui uh, un articol care a apărut în, atât în Financial Times cât și în presa germană. Lordul Brown, care a fost șeful British Petroleum, a spus într-un articol că ar trebui să se recurgă la raportarea pe proiecte. Da, vă dați seama, dumnealui a fost chiar uh, șeful unei mari companii petroliere și uh, chiar aș dori să-l uh, invit să explice la Parlament de ce crede că ar trebui aplicat acest sistem. Uh, Mai sunt multe lucruri de rezolvat în ceea ce privește sfera de aplicare. A unele amendamente cer extinderea acestea, altele cer să se aplice doar uh, la industriile extractive și la silvicultură, pentru că se crede că în țările terțe există foarte multe companii de construcții sau de telecomunicații care uh, aplică aceeași abordare și la nivel comunitar nu prea putem să uh, controlăm, să controlăm ceea ce fac ei acolo. Va trebui să determinăm la nivelul uh, Consiliului, Comisiei și chiar în plenară cum rezolvăm această problemă. E foarte important să înțelegem de ce este nevoie să intrăm în detalii pe aceste probleme. Dacă ne uităm la câteva rapoarte, la câteva cazuri care au uh, fost uh, la Curtea Europeană de Justiție în legătură cu uh, cazuri din industria extractivă, vom vedea că, de exemplu, Shell a fost de acord să plătească guvernului nigerian un miliard de dolari pentru a avea acces la un zăcământ iar aceeași sumă de bani apare la un uh, fost ministru nigerian condamnat în Franța pentru spălare de bani. De aceea trebuie să putem verifica unde se duc banii plătiți către anumite guverne. Avem o problemă potențială aici, pentru că multe dintre autoritățile locale sunt îndreptățite prin legea din, acel, din acea țară să primească o parte din bani, dar noi nu putem verifica la câți bani au ei dreptul pentru că nu știm exact cât s-a plătit. Avem obligația măcar de a ne gândi la aceste lucruri și de a analiza lucrurile în profunzime, pentru că de aceea ni s-a cerut pentru că ni s-a cerut de, acest lucru de către ONG-uri, uh, mi s-au semnalat numeroase cazuri de corupție și trebuie să rezolvăm astfel de probleme. O anchetă a BBC în cadrul Glencore a demonstrat că compania respectivă avea operațiuni în Republica Democrată Congo negau că au această activitate, însă activitatea respectivă nu era raportată. În acest caz, am cerut ca proiectul să fie definit prin concesiunea respectivă. Știu că e o problemă complicată și felul în care prezentăm noi lucrurile aici e oarecum simplist, Dar cred că există o preocupare legitimă pe plan extern și oamenii ne întreabă de ce suntem gata să acceptăm o propunere făcută chiar de către industria extractivă. Avem multe de făcut în acest uh, sens și cred că mai avem nevoie de timp. Avem obligația ca legiuitori să găsim opțiunile cele mai bune pentru țările în care se desfășoară astfel de activități extractive. Atunci când au venit reprezentanții Ganei aici, ne-au spus că în regiunea sa au fost alocați doar 10 euro pe persoană pentru uh, servicii de sănătate, învățământ, uh, ape uh, potabile și așa mai departe. Deci eu nu pot fi de acord cu domnul Gargani. Ce înseamnă un milion de dolari pentru uh, oamenii care primesc doar 10 uh, euro pe cap de locuitor? Trebuie să ne gândim mai bine, să găsim o soluție mai bună decât ceea ce ni s-a propus. În ceea ce privește sistemul XPRL. Cred că e o confuzie la mijloc. E clar că ar trebui să trecem către sistemul de raportare electronic. Problema este că XPRL este doar un program, un soft disponibil, dar uh, la fel ca în cazul uh, telecomunicațiilor, unde am încercat să impunem un standard unic, aceste programe de calculator evoluează în fiecare zi. Și nu știm dacă acest XPRL nu va fi cumva caduc în câțiva ani și nu va trebui actualizat chiar înainte de intrarea în vigoare a acestei legislații, el ar putea să fie expirat și atunci uh, nu ar trebui să avem dispoziții obligatorii care să impună acest standard când știm că lucrurile se mișcă foarte rapid în industria informatică. Și s-ar putea ca în curând să se descopere anumite probleme și vom uh, afla că există opțiuni mai bune decât XPRL pentru sistemul de raportare. Trebuie măcar să ne convingem că există intenția de a perfecționa acest program pe viitor. Repet, mai e mult de lucru și trebuie să găsim compromisurile cele mai potrivite care să ne permită să intrăm în negocieri mai consistente cu Consiliul sau să votăm în plenară și să vedem cum mergem mai departe. Sunt probleme de natură politică ce trebuie rezolvate, dar noi, ca legiuitori, suntem obligați să ținem cont de toate punctele de vedere și să găsim cea mai bună soluție, care nu întotdeauna este cea oferită pe tavă de un anumit, uh, o anumită parte interesată sau alta. Mulțumesc! m-am pus și eu pe lista vorbitorilor la final, uh, pentru că vreau să mulțumesc tuturor pentru contribuții. Aș vrea să vă liniștesc într-o oarecare măsură. În primul rând, trebuie să vă spun că am, facem ceea ce am convenit. Cred că nimeni aici nu se opune transparenței, nimeni nu se opune publicării acestor rapoarte. Însă, în ceea ce privește procedura, într-adevăr, vor mai fi uh, probleme. Poate că uneori uh, avem o țintă greșită. Contabilitatea este contabilitate, uh, transparența, vorbim de transparență în lupta împotriva corupției, iar aici este vorba de uh, alte sisteme de raportare, nu neapărat uh, de declarațiile financiare. Mulți uh, estimează că asta ține de buna guvernanță, nu de contabilitate. Sigur, uh, directiva privind contabilitatea a dorit să ușureze sarcina administrativă pentru IMM-uri. Sigur că nu e vorba aici de Shell sau BP care au toate mijloacele la dispoziție ca să se achite de aceste cerințe. Este vorba de ușurarea sarcinii administrative active pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și plecând de la această idee, prevedem măsuri de reducere a sarcinii administrative pentru IMM-uri. Știu, am avut și eu legături cu mai multe persoane din partea Consiliului și vom avea de negocia pentru că poziția Consiliului se îndepărtează de normele existente. pentru un număr mare de state membre, compromisul uh, legat de un, acel milion este unul greu de îndeplinit. Avem instrumentele din tratat. Trebuie să trecem prin această primă lectură și să exprimăm o poziție a Parlamentului, să spunem ce credem. Pentru că până la urmă e nevoie de un acord între poziția Parlamentului și a Consiliului pentru a putea legifera. Nu putem obține tot ce ne dorim. Într-adevăr, în aceste negocieri lucrurile, amendamentele <clears throat> pot fi uh, pot să treacă sau nu cu o majoritate calificată, Consiliul poate reveni într-o a doua lectură și dacă și atunci uh, dacă nici atunci nu sunt gata să facă concesii, putem apela la conciliere. Și chiar și așa putem ajunge la rezultate care să nu ne mulțumească. Deci trebuie să ținem cont de aceste lucruri uh, și vă atrag atenția asupra riscurilor pe care le implică această procedură. Până la urmă, nici IMM-urile, nici ONG-urile nu vor beneficia de aceste prevederi. Deci, haideți să ne uh, calmăm puțin, să fim mai realiști, vom urma procedura, vom primi propuneri concrete, vom merge la plenare și vom vedea ce se întâmplă. Vom vedea cât de puternică este poziția noastră și ce șanse avem în negocieri. Așteptăm deci amendamentele de compromis care vor fi disponibile în iulie și le vom analiza, vom mai avea discuții și pe baza acestor amendamente de compromis vom avea votul final în septembrie. Acum Începem uh, sesiunea în camera, deci va trebui să luăm o scurtă pauză, să reorganizăm așezarea în sală și apoi vom începe sesiunea cu ușile închise. Okay. So,